Trecem la vot. Primul uh, raport pe care îl votăm astăzi este raportul lui Heidi Hautala. Protocolul, uh, îmi cer scuze, e vorba de bunurile mobile instrumentale cu privire la materialul feroviar și rulant. și votul este cu apel nominal. S-a deschis votul. la Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Votazione. La relazione è approvata. Se adoptă cu o majoritate clară. Raportul Pavel Svobode, Convenția de la Haga din 30 iunie 2005, privind acordurile de alegere a forului. Vot cu apel nominal S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis. Se adoptă cu majoritate clară raportul Sarvama, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Și să adoptăm. raportul Ietenmachi, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, capitolul care se referă la Franța, vot cu apel nominat, s-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. și avem o cerere de aviz al Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a acordului dintre Canada și Uniunea Europeană cu privire la transferul și prelucrarea datelor din registru cu numele pasagerilor PNR și dorește să ia cuvântul domnul Brock. Domnule Brock, vă rog, aveți cuvântul. Herr Präsident, Domnule președinte, stimați colegi, în numele grupului PPE și pe baza articolului 190.4 a regulamentului de procedură, aș vrea să cer uh, întârzierea, amânarea acestei rezoluții pe sesiunea din decembrie. Aș vrea să cer uh, grupurilor uh, implicate la Comisia Libe să mai dezbată despre acest subiect, pentru că nu este vorba numai de acest subiect în sine, ci are implicații suplimentare care pentru că un aviz al Curții de Justiție poate dura până la 30 de luni și astfel deja numai factorul timp capătă o dimensiune politică, având în vedere toate lucrurile care sunt conținute în acest acord. Cred că la un astfel de subiect atât de important, care implică și LIBE și AFET, ar trebui să avem timp până la plenul din decembrie pentru a avea cu adevărat un schimb de opinie supra consecințelor acestui acord. Mi se pare că aceasta ar fi o procedură mai corectă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Brock spune președintele, a fost foarte clar, deci îmi trebuie un vorbitor care să vorbească pentru, pentru această propunere, adică din partea domnului Broc, vă rog. Domnul Fos dorește să ia cuvântul pentru propunere. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să susțin această propunere pentru că, în primul rând, această procedură nu a fost discutată astfel cu raportorii din umbră. La grup nu am avut destul timp să vorbim despre consecințele și implicațiile acestui acord și mi se pare potrivit să putem să vorbim despre consecințe, pentru că cu toții trebuie să înțelegem care sunt consecințele acordului pentru parteneriatele cu alte state, pentru companiile aeriene, dar și și pentru răspunderea politică care ne revine nouă, pentru că noi suntem legiuitorul și nu Curtea Europeană de Justiție și trebuie să începem să preluăm o uh, puțină răspundere politică totuși. Grazie, onorevole Foss. Un oratore... Mulțumesc, domnule Foss. Și acum un vorbitor care este împotriva propunerii, vă rog. Da, vă rog, stimată doamnă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 Stimate domnule președinte, stimați colegi, aproape că vreau să vă spun, vai ce dulce sunteți! În ultimele zile am auzit deja de multe ori că o procedură în fața Curții de Justiție ar putea dura chiar doi ani din partea celor care sunt împotriva avizului. Acum sunt 30 de luni, dacă mai discutăm încă o săptămână, probabil că se ajunge la patru luni cât durează, se pare, un aviz al Curții. Vreau să vă amintesc că tocmai Papa Francisc ne-a atras atenția asupra faptului că propriile reguli și valori trebuie să fie acceptate mai întâi, trebuie să acceptăm, am ascultat și eu ce a spus Papa Francisc și fie că e vorba de un vot aici în Parlament sau că e vorba de un rezultat al alegerilor, pentru amândouă se aplică ceea ce a spus. Poate că nu vă place rezultatul nici a unuia, nici a altuia dintre proceduri, dar totuși trebuie să acceptăm un rezultat al votului. Am avut ieri un vot care a fost foarte clar și acum ar trebui să Uh, votăm asupra acestei rezoluții. Mulțumesc. Zipel. Doamna Zippel. Atunci, supun la vot propunerea de amânare cu mâna ridicată votul. Vă rog, cine este pentru? Chi e contrario? Împotrivă. Este foarte important să facem o verificare electronică. S-a deschis votul, vă rog. A votat tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Respinto. Se respinge. Și acum trecem la votul pe rezoluția în totalitatea sa. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. și se adoptă. Mulțumesc! Passiamo adesso Trecem acum la raportul Ivo Știr. Uniunea Europeană și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015. Alineatul 4, două, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm, sigur. S-a deschis votul. S-a închis? Se adoptă. Paragraful 6. Anche questo in due parti. Prima parte. Aliniatul 6 în două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 10 în două părți. Prima parte pentru prin, și împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 22 în patru părți. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua, s-a deschis votul. Tot vot cu apel nominal, vă rog. S-a închis. Și se respinge. Partea a treia, vot cu apel nominal, se deschide votul. Votazione chiusa. Se închide se adoptă. Votul. La un vot distanță se adoptă. Partea a patra, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Aliniatul 28, două părți, prima parte cinei pentru, împotrivă abțineri și se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Bine, verificăm. Se deschide votul, vă rog. Votazione chiusa. Și s-a închis. Se adoptă. Alineatul 31, prima parte, cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 32, în două părți, prima parte, cinei pentru? Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. Votazione chiusa. I s-a închis votul. Se adoptă. Prima parte, alineatul 37, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, apel nominal. S-a deschis votul. Se închide. Se adoptă. 58. Două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Check. Bine. Verificăm. Se deschide votul. Votazione chiusa. Se închide votul. Se adoptă. 61. 61, 61 în trei părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia, pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul și se adoptă. Alineatul 68 în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Partea a doua cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă alineatul 74 cu mâna ridicată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Alineatul 78 în două părți. Prima parte cu mâna ridicată. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, tot cu mâna ridicată. Vă rog, cine-i pentru? Împotrivă. Verificare. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis. Se adoptă. Alinatul 83, cu mâna ridicată, cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. și verificăm. S-a închis. Se adoptă. Considerentul O, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Cine-i pentru? Verificăm. Bine, verificăm. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis. Se adoptă. Rezoluția în totalitatea ei, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Complimenti al Felicitări uh, domnului Știr. Trecem acum la strategia Europa 2020, propunere de rezoluție din partea Comisiei pentru Afaceri Sociale și uh, Ocupare, aliniatul 1, vot cu ridicarea mâinii. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Cu ridicarea mâinii, vă rog, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Cu mâna ridicată, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 2 în trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15 în 5 părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Partea a treia, tot cu apel nominal s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Partea a patra, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Partea a cincea, vot cu ridicarea mâinii. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 18 în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 22 în două părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul și s-a respinge. Alineatul 25 în două părți, prima parte, vot cu mâna ridicată, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, mult pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 29 în două părți, prima parte, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 30 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a Și se respinge. Aliniatul 31, vot cu ridicarea mâinii, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 32, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Alineatul 34, prima parte, cu ridicarea mâinii cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 35, două părți, prima parte cinei pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua cinei pentru, împotriva, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 6, cu ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 40, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Alineatul 45 în trei părți, prima parte cu ridicarea mâinii, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a treia, cu ridicarea mâinii cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 46 în două părți. Prima parte cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Partea a doua, cu ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cu ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Rezoluția în totalitatea sa. Vot cu ridicarea mâinii cinei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. adesso le dichiarazioni di voto a chi non vi partecipa buon pranzo e continuiamo la seduta cei care părăsiți sala vă doresc celor care părăsiți sala vă doresc bun, poftă bună noi vom continua cu declarațiile explicațiile de vot după ce uh, vor pleca colegii din sală